Uh, dear colleagues, we'll begin with the votes. Dragi colegi, vom începe votul acum. Punct de ordine, punct de procedură. Mr. President. Domnule președinte, din nou vreau să vă aduc uh, la cunoștință faptul că nu se respectă deloc gestiunea timpului corect în acest Parlament. Ieri și astăzi Ni s-a dat o oră la care votăm și iarăși s-a încălcat această, această, acest program. Dacă un parlament vrea să funcționeze bine, atunci trebuie să, să arate că poate să-și gestioneze afacerile bine și în ceea ce privește timpul. Puteți, vă rog, să vă asigurați ca lucrurile să intre normal, pentru că altfel vom fi tratați cu disprețul de care suntem demni la așa ceva. Go ahead. Go ahead. Vă rog, continuați. Da, domnule președinte, punctul meu de procedură se referă la primele două voturi pe care le avem astăzi, uh, pe, și anume cele despre calendarul Parlamentului, perioadelor de sesiune. În primul rând, aceste voturi arată cât de lipsit de putere este acest Parlament. Toată lumea crede că primește mai multe puteri, mai multă influență, dar de fapt, domnule președintele întrerupe, acesta nu este un punct de procedură. De fapt, continuă vorbitorul, nu trebuie decât să demonstrăm că suntem obligați să... Președintele întrerupe. Vom continua votul acum. Îmi pare rău, acesta nu este un punct de procedură. Acum trecem la votul uh, raportului Fernandez. După cum am spus, uh, voturile care nu se termină până la ora 12 vor avea loc după discursul președintelui Ungariei. Acum are loc raportul Fernandez. Domnul Macmillan Scott. Domnule președinte, în mod normal, nu m-aș ridica să vorbesc despre acest punct, pentru că, în calitate de vicepreședinte, știu să respect președintele. Totuși, toate grupurile au fost informate că calendarele de vot de sesiune vor avea loc la început votarea asupra lor, pentru că ei sunt voturi scurte și nu după ce domnul Schmidt a luat cuvântul în acest parlament. Și cred că, din respect pentru domnul Schmidt, nu trebuie să uh, împărțim voturile așa încât să ne întâlnim după aceea din nou pentru a vota cele două puncte. Deci eu vă, su- vă sugerez să modificăm acum ordinea de zi pentru ca toate voturile să aibă loc înainte de discursul domnului Schmidt și să discutăm după ce s-a hotărât calendarul sesiunilor. Mulțumesc! Uh, this... Domnule McMillan Scott, pot să vă dau răspunsul la ceea ce ați spus, și anume că luni acest Parlament a votat ordinea de zi și veți vedea uh, pe ordinea de zi că acest Parlament, pe procesul verbal, probabil că voturile au loc de la 12.30 la 1 cu privire la sesiunile plenare. De aceasta este decizia Parlamentului acesta de luni. Mr. McMillan Scott. Îmi pare rău că prelungim această discuție, spune domnul Scott, dar după cum știți, toate grupurile au primit o listă de votare. Dacă a fost o greșeală, ea trebuie să fie corectată. Este ridicol și în același timp lipsit de respect față de președintele țării care este în exercițiu la președinția Uniunii să fie să fie chemați deputații înapoi în sală după ce a vorbit dumnealui. Nu este nicio justificare pentru a nu face această modificare de agenda. Okay. Here's how this goes. Bun, iată cum uh, stau lucrurile. În fiecare luni votăm calendarul. Nu îmi dați aur și ouri. Dacă vreți să schimbați regulile, puteți să schimbați regulile. Așa cum s-a stabilit, luni se votează agenda. S-a făcut acest lucru de către membrii care au fost prezenți luni. Președintele are dreptul, bineînțeles, să resupună la vot uh, calendarul dacă majoritatea vot, uh, persoanelor doresc acest lucru. Deci acum eu vă întreb, vreți să votați pentru a modifica calendarul pentru astăzi? Cine vrea să modifice calendarul? Cine este împotrivă? Abțineri, bine. Atunci, Having said this, dear colleagues, I remind you that if you... Dragi colegi, vă amintesc deci că dacă vreți să spuneți ceva despre calendar și despre ordinea de zi, trebuie să fiți aici luni. Cine? Deci propunerea domnului Macmillan Scott a fost să votăm pentru calendarul sesiunilor înainte de intervenția președintelui Ungariei, dacă această propunere poate fi realizată din punct de vedere al timpului, că văd că timpul trece. Având în vedere cât este ceasul, dragi colegi, cred că vom avea oricum multe voturi după ce pleacă președintele Ungariei. Deci cine dorește să voteze întâi calendarul sesiunilor înainte ca să vorbească președintele Ungariei? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Abțineri? Așa facem atunci. Votăm mai întâi calendarul sesiunilor dacă avem timp înainte de intervenția președintelui Ungariei. So, colleagues, it makes no difference. We will anyway vote after the president speaks anyway. Oricum, restul voturilor vor rămâne pentru după ce a luat cuvântul președintele Ungariei. Incredibil. Okay, I'll tell you what I'll do. I'll exercise my discretion then in order to stop this ridiculous. Haideți să începem să încheiem această discuție ridiculă, atunci vor vota calendarul primul ca prim punct pe ordinea de zi. Sunteți fericiți? Oricum trebuie să ne întoarcem după ce vorbește președintele Ungariei, pentru că mai sunt voturi. Dar haideți să procedăm așa. Calendarul 2012, amendamentul 2. Cine-i pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Acum aveți foaia albastră. Vedeți, a deschis uh, votul. Pentru că este vot secret, s-a închis votul. Engrinete. Se adoptă. Η μερίσια διάλεξη προβλέπει ψηφοφορία επί του χρονοδιαγράμματος. Pe ordinea de zi acum avem votul pentru calendarul pe anul 2013. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Vot secret.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 mi-e teamă că v-am dat impresia că vreau să transform această votare în circ, dar nu este așa, s-a respins amendamentul 2, decizia mea rămâne valabilă. Fernandez acum, cine este pentru amendamentul 3? Uh, Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Aliniatul 13, două părți, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 2. Pera soforias? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. E un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Pera soforias? S-a închis. Se respinge. Aliniatul 31, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se, re, se adoptă, mă scuzați. Amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 7. Două părți. Prima parte. Da, nu, mă scuzați, acesta a fost retras. Ok. Tropologie 7 de... Deci nu e vot pe părți la șapte. Deci haideți să votăm șapte în totalitatea sa. Cine este pentru șapte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm șapte. Bine, verificăm amendamentul șapte. s-a deschis votul. Pera Soforias. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 1. Pera Șohoriaș. S-a închis votul. și se adoptă. Vot final, vot cu apel nominal și s-a deschis votul. Pera Șoforias. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări domnului Fernandez. Următorul vot pe ordinea de zi este o moțiune de rezoluție strategia UE pentru regiunea Atlanticului. Amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 3. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 5, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Pera Soforia. S-a închis. Se adoptă. Aliniatul 8, din nou cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm acest amendament 1. Pera șoforiaș. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Bun, acum trebuie să întrerupem pentru sosirea președintelui uh, maghiar și după aceea vom continua votul.